mâine la ora 11.30. Ajungem astfel la raportul Swinburne în ceea ce privește cadrul de uh, rezoluție pentru instituțiile nebancare. Raportorul are cuvântul pentru 4 minute. Vă rog. Thank you, Madam Chairman. This... Vă mulțumesc. Acest uh, raport a fost uh, scris pentru a evalua atât riscurile sistemice, cât și pentru a evalua toate consecințele pe care noile acte legislative le pot avea E drept că în multe s-au făcut pentru a îmbunătăți stabilitatea băncilor, dar puține s-au făcut pentru a îmbunătăți stabilitatea instituțiilor nebancare. Însă, tocmai aceste instituții nebancare se vor dovedi a fi viitoarea slăbiciune cu care se confruntă piața internațională. Am văzut ce s-a întâmplat în cazul în care o bancă s-a prăbușit, Sper că nu vom vedea prea curând ce se întâmplă în momentul în care instituțiile nebancare vor eșua la rândul lor. Ei bine, raportul uh, meu se concentrează tocmai pe acest scenariu în cere uh, în ceea ce privește CPC-urile și CSD, uh, CSD-urile, o mai bună supraveghere și o mai bună, un mai bun mecanism de rezoluție. Trebuie să aplicăm uh, regu- noile regulamente europene, precum uh, EMIR sau MIFID, însă să ne dăm seama de la bun început că volumul transa- tranzacțiilor pe care aceste regulamente și directive le pot acoperi că, prin uh, reglementări, cu siguranță va crește pe viitor. În ceea ce privește contrapărțile centrale, uh, E clar că emir ar trebui să fie îmbunătățit uh, pentru a, se putea, a ne putea asigura că aceste contrapărți centrale aduc cu ele stabilitate și, într-adevăr, transparență. În cazul în care, însă, uh, ne vom confrunta cu uh, falimente, al acestor uh, contrapărți centrale, trebuie să știm ce se va întâmpla. Trebuie să știm care sunt garanțiile, fondurile de garanție a acestor contrapărți și cum anume se poate acționa rapid pentru uh, îmbunătățirea situației. Trebuie să uh, încurajăm băncile să participe la aceste contrapărți centrale, dar în același timp trebuie să încurajăm contrapărțile centrale să aibă o, um, o activitate rațională uh, în sensul neasumării mai multor riscuri decât uh, își pot permite. E clar că dacă un CPC se confruntă cu problemă, această contraparte centrală trebuie să aibă o umbrele de salvare, trebuie să aibă, nevoie, trebuie să aibă la dispoziție un fond de garantare. Iar uh, informațiile cu privire la acest fond de garantare trebuie să fie transparente. În cadrul dezbaterilor Parlamentului European s-a ajuns la concluzia că dacă uh, CPC-urile pot prin fondul lor de garantare să acopere pierderile, atunci respectivul CPC este solid. În cazul în care însă o criză cu care se confruntă un CPC duce la epuizarea fondului de garantare și la folosirea activelor clienților, atunci e clar că supraveghetorii uh, pieței trebuie să acționeze. Deci, trebuie să ne asigurăm că CPC-urile, în cazul în care se confruntă cu probleme, nu vor, nu vor absorbi într-o manieră necontrolată fondurile uh, clienților lor, precum uh, fondurile de pensii, etc. Deci, dacă nu se stabilesc reguli în acest sens, reguli care să combată utilizarea fondurilor clienților, cu siguranță activitatea CPC-urilor nu se va îmbunătăți pe viitor. Acum, în ceea ce privește uh, Uh, CSD-urile, situația este mai bună, însă, cu toate acestea, noi reglementări sunt necesare. Avem uh, o mulțime de acte legislative care pot uh, guverna și acești depozitari centrali de valori mobiliare, însă avem nevoie din partea Comisiei Europene de noi propuneri de acte legislative care să îmbunătățească, să îmbunătățească și pe viitor situația. Doamna președintă, văd că nu există persoane care doresc să intervină. Doamna Reding urmează atunci. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei simbol pentru un raport uh, excelent. E adevărat uh, că cadrul de reglementare în acest domeniu se aliniază angajamentelor internaționale asumate la nivelul G20 pentru a îmbunătăți funcționarea uh, piețelor financiare și pentru a evita ca contribuabilii să suporte costurile eșecului uh, unei instituții financiare. Noi salutăm contribuția pe care o aduce acest raport la această dezbatere importantă. Prin urmare, bazându-ne pe propria noastră consultare și pe activitatea internațională din acest domeniu, de la nivelul Comitetului pentru Stabilitate Financiară, ne-am pus de acord că prioritatea în acest domeniu ar fi să dezvoltăm instrumentele adecvate pentru redresarea și rezoluția uh, contra uh, părților centrale. Aceste instituții deja sunt sistemice prin natura lor uh, și ele vor spori în importanță uh, Uh, în urma angajamentului G20 uh, de a aduce uh, instrumente derivate în CCP-uri. În ceea ce privește celelalte instituții care sunt menționate în raport, împărtășim și noi nevoia de a ne axa eforturile pe punerea în aplicare a unor cerinte, cerințe prudențiale mai ferme, care acum sunt elaborate la nivel european, Solvency 2, apă regulamentul pentru depozitarii central de valori mobiliare și așa mai departe. Aceste elemente sunt esențiale pentru rezoluție și uh, redresare și trebuie să se uh, alinieze uh, activitățile la nivel internațional. Acest raport dă răspuns la niște întrebări cheie pe care le presupune un astfel de cadru de reglementare. De exemplu, mecanisme pentru a aloca pierderi potențiale care depășesc aranjamentele uh, contractuale și care ar trebui să fie transparente și eficiente, având în vedere uh, rolul central uh, și continuitatea serviciilor oferite de contrapărțile centrale, care ar trebui apărate. Însă n-ar trebui să facem totul într-o manieră care să distorsioneze contrapărțile centrale sau într-o manieră care să dea naștere unui risc moral. Comisia se axează pe multe aspecte aduse în discuție de acest raport, raport și uh, le va lua în considerare și atunci când își va pregăti răspunsul la uh, uh, provocările presupuse de acest domeniu. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumim. Discuția s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 11 și 30 de minute. Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. Așteptăm uh, acum să sosească în sală doamna Nibler. S-ar putea să trebuiască să așteptăm puțin până dânsa va apărea.